Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Vă urez bun venit tuturor la această reuniune IMCO. Pe lângă voturile și activitatea noastră obișnuită, avem plăcerea de a ura bun venit domnului Thierry Breton, comisar pentru piața internă, care se va referi la provocările legate de criza COVID-19 și doamna Claudia Torvos, care este reprezentanta președinției germane, se va referi și dumneai la reacția statelor membre ca urmare a crizei COVID-19. Ați primit deja ordinea de zi a reuniunii. Aș vrea să vă întreb dacă aveți observații cu privire la aceasta. Se pare că nu. Prin urmare, adoptăm ordinea de zi așa cum a fost propusă. Avem interpretare în următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, daneză, spaniolă, portugheză, cehă, polonă, slovacă și română. Interpreții au nevoie de o calitate bună a sunetului și a conexiunii video a participanților de la distanță pentru a vă putea transmite mesajele. De aceea este foarte important să urmați orientările cu privire la conexiune și la interpretări. Intervențiile prin telefon sau doar conexiunile audio nu vor fi interpretate sunteți rugați de asemenea să vă exprimați în limba dumneavoastră maternă, dacă este o limbă pentru care este prevăzută astăzi interpretarea. Și interpreții vă mulțumesc în avans pentru cooperare și la rândul nostru uh, le mulțumim și noi interpreților, spune doamna președinte. Din cauza limitărilor de două ore pentru toate reuniunile comisiilor și deoarece că avem uh, această prioritate legată de chestiuni ce țin de COVID, aș vrea să le reamintesc colegilor că coordonatorii au fost de acord cu un cadru adaptat cu privire la schimburile de opinii legate de avize. Deci un deputat pe grup, raportorul din umbru sau cel care îl înlocuiește, deși durata de timp a intervențiilor va fi foarte limitată. Vă reamintesc de asemenea că această ședință este transmisă live pe internet și aplicația e-meeting este disponibilă pentru a avea acces uh, la documentele noastre. Deci, practic, nu mai avem niciun document pe hârtie. Și avem și un newsletter care este disponibil. Vreau de asemenea să vă informez în legătură cu plecarea unui asistent după 8 ani de serviciu, doamna Sandra Almeida, prima asistentă a comisiei noastre ne va părăsi pe 1 octombrie, deoarece a fost aleasă secretar politic a Comitetului de Personal a Parlamentului European. Președintele îi mulțumește pentru un serviciu excepțional um, devotat acestei comisii și urăm toate cele bune noua poziție. Doamna Cunca Ilieva care a fost a doua asistentă a comisiei noastre, o va înlocui pe doamna Almeida și urăm și dumneai bun venit. Sunteți tot cu noi, dar acum veți avea o altă funcție. În ceea ce prește adoptarea proceselor verbale ale unor din 2 și 3, vor fi considerate adoptate dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul acestei ședințe. Acum vom trece la sesiunea de voturi care se va încheia la 11.40, ora Bruxelului. Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, înainte de vot, aș vrea să le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră. A, mă scuzați, urmați oricum să-mi dați cuvântul, am înțeles. Uh, microfonul. Conform regulii 218.2, vă rog să cereți cuvântul prin activarea butonului relevant în software de remote. Este și quorum, aș vrea să știu de asemenea. No? We don't have the quorum? Nu se întrunește quorumul? Yeah. Ok. Thank you. Today... Vă mulțumesc. Vom vota un raport și un aviz astăzi. Vom vota actul primii servicii digitale care îmbunătățește funcționarea pieței unice, raportor este domnul Alexe Saliba din partea grupului SND. 919 amendamente au fost înaintate la acest proiect de raport. S-a ajuns la 190 de amendamente eh, și pentru aviz de la juri Libe și Tran. 24 de amendamente de compromis au fost propuse și acordate cu raportorii în urmă, care acoperă toate amendamentele la acest aviz. Astăzi vom vota pentru a adopta proiectul de raport. Domnule raportor, dacă doriți să interveniți, vă pot da cuvântul acum, înainte de vot, pentru maximum un minut și jumătate. Și v-aș ruga să respectați acest timp. Da, mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a interveni. Nu voi intra în detalii legate de acest raport. Toți eu, deputații știu despre ce este vorba, să profit de ocazie în primul rând pentru a le mulțumi tuturor raportorilor din umbră, de la toate grupurile politice care au uh, lucrat uh, uh, ne-au stănit în toate aceste luni pentru a ajunge la aceste amendamente de compromis. Deci le mulțumesc de asemenea tuturor celor din secretariat, Ana Anașca, care au coordonat întreg procesul și care ne-au ajutat foarte mult și încă o dată aș vrea de asemenea să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că ați înaintat amendamente, pentru că v-ați adus contribuția pozitivă la acest raport atât de ambițios pe care îl vom vota astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, Alex, și pentru faptul că ai respectat timpul și pentru toată munca pe care ai făcut-o la acest uh, raport atât de important pentru comisia noastră și în general pentru aviz. Toți membrii care participă în sală sau la distanță vor vota prin aplicația de vot sau uh, prin listele de vot care trebuie uh, completate de mână, semnate și trimise la adresa de e-mail IMCO pentru voturi. Ați primis Ați primit altfel un e-mail cu toate instrucțiunile. Vă reamintesc că rezultatele primei runde de vot uh, va fi anunțat acest rezultat de astăzi până la sfârșitul uh, ședinței. Vom vota de asemenea avizul pentru o nouă strategie a IMM-urilor europene, raportor fiind doamna Maimaker. Poate că nu v-am pronunțat numele prea bine din partea grupului Riniu. Au fost 81 de amendamente înaintate la acest proiect de raport și raportarea ne-a propus șapte amendamente de compromis care acoperă majoritatea amendamentelor înaintate la acest aviz. Vă reamintesc că rezultatul primului tur vor fi, va, fi, va fi anunțat până la 11.45 și votul final va trebui să aibă loc după aceea la ambele dosare. Deci acum trecem la vot. Și trecem și la următorul punct. Am plăcerea de a ura bun venit domnului Thierry Breton, comisar pentru piața internă, care se va referi la provocările legate de criza COVID-19. Este conectat? Monsieur Breton? Domnule Breton? Da, da, da. Aici sunt. Bună dimineața tuturor. Vă urez bun venit la luna Comisiei noastre pentru piața internă și protecția consumatorului. Ia, cu voi, cu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 După cum spuneam, vă urez bun venit la reuniunea <laughs> acestei comisii. Suntem cu toții foarte um, interesați să vă ascultăm în legătură cu provocări legate de COVID. Vom discuta despre ceea ce au întreprins statele membre care reacție la criza provocată de COVID-19. Domnule Breton, IMCO v-a invitat astăzi aici pentru ca dumneavoastră să ne puteți prezenta situația legată de măsurile fragmentate și lipsite de coordonare, din, pic, din păcate, din ultimele șase luni, care au avut un impact asupra integrității pieței și asupra încrederii consumatorilor și vă veți referi și la rolul Comisiei în ceea ce privește cooperarea, competențele dumneavoastră în ceea ce privește piața unică și digitală, mai ales în ceea ce privește datele, sunt deosebit de pertinente acum în ceea ce privește criza actuală. ne-ar fi mai ușor dacă am avea un spațiu comun deja al datelor în Uniunea Europeană. Și ar fi interesant, de asemenea, să avem informații în ceea ce privește situația acestui proiect al pieței datelor. Vă dau cuvântul, domnule Breton, pentru o declarație de deschidere. Aveți cuvântul timp de 10 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Sper că mă auziți bine. Eu nu prea. <laughs> dar sper că dumneavoastră m-au zis bine. Vă auzim, vă auzim. Am văzut că domnul Schwab dădea din cap, deci înseamnă că m-au zis bine. În primul rând, domnilor și domnilor deputați, aș vrea să vă mulțumesc uh, din suflet pentru faptul că m-ați invitat în comisia dumneavoastră parlamentară. Așa cum ați spus și dumneavoastră în prezentarea introductivă, doamnă președinte, am astfel posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră, bineînțeles, despre criza sanitară prin care încă trecem cu toții. Știm foarte bine care e situația ca și concetățenii de altfel și pentru a vă da câteva elemente de reflexie în legătură cu termenele care ne așteaptă cu privire la piața internă în funcție de evoluția situației. Această criză din ultimele luni uh, ne-a învățat multe lucruri, asta e clar și unul din învățămintele principale e că nu putem avea o soluție națională la un șoc de o asemenea amploare. Reacția adecvată nu poate fi decât europeană. E un învățământ foarte important pe care cred că l-au învăț, l-au tras toți concetățenii noștri și cred că sunt cu toții de acord în această privință. În ceea ce vrește piața unică, ați spus asta implicit, a fost pusă la încercare piața unică, a făcut față unei provocări nemai văzute și, bineînțeles, trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă, Până la urmă ne-am dat seama că piața unică a fost menținută în integralitate, chiar consolidată, aș spune eu, într-o clipă în care continentul nostru risca să cedeze tentației fiecare pentru sine. Aș merge mai departe, dacă îmi permiteți. Piața unică s-a dovedit a fi, de fapt, principalul nostru aliat anticriză. Bineînțeles că nu știu ce critici legitime au existat în diferite foruri și le înțeleg. Chiar eu însumi am trăit pe propria piele aceste restricții în calitate de comisar pentru piața internă și mă voi referi la asta peste câteva clipe. Însă ceea ce e sigur e că ceea ce am trecut noi n-a dus la o consolidare a moderniz- și o modernizare a pieței unice. Permiteți-mi în primul rând să mă concentrez pe ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni. Dacă privim înapoi, criza ne-a demonstrat care e riscul luării de decizii necoordonate, unilaterale, cu privire la bunuri, dar și cu privire la uh, deplasările lucrătorilor transfrontalieri. În ultimele luni, personal, și trebuie să vă spun asta, am petrecut mult timp la telefon cu miniștri din statele membre pentru a găsi soluții rapide la aceste restricții care fusese impuse, inițial ca reacție la criză și într-un mod dezordonat. E vorba de numai puțin de 30 de măsuri restrictive pe care până la urmă le-am înlăturat în 18 state membre în relativ câteva săptămâni, fără să trebuiască să trecem prin proces pentru o procedură de infracțiune care este îndelungată și adaptată la situația deosebită prin care trecem. Deci, până la urmă, s-a revenit rapid la normalitate, aș spune eu, și, încă o dată, și țin să aduc mărturii în acest sens aici, în fața dumneavoastră, până la urmă dându-se dovadă de un spirit de solidaritate, un cuvânt care este foarte important pentru noi toți în gestiunea crizei actuale și trecute. Însă nimic nu poate fi considerat ca fiind obținut uh, pentru totdeauna. Virusul e în continuare activ. La începutul acestei luni am avut uh, o atitudine, să zic așa, de prevenție față de statele membre. Le-am spus să rămână vigilente pentru a evita tentația de a impune noi restricții. Trebuie să ne întrebăm ce a funcționat bine, ce nu în primăvara trecută și mai ales trebuie să vegem să nu uh, mai reacționăm la anumite strigăte de sirene, să zicem așa, care ar cere statelor membre să aibă o atitudine mai restrictivă față de anumite produse. E contraproductiv, am văzut-o, trebuie să lucrăm împreună și încă o dată suntem foarte atenți în toamna asta și în iarna asta pentru ca regulile de pe piața internă să fie respectate în totalitate. Și a spus-o foarte clar și răspicat. Dacă se impun restricții nejustificate în ceea ce privește libera circulație a bunurilor și serviciilor, e bine, atunci eu le voi combate cu aceeași forță și aceeași convingere ca și acum 5 luni. Toată lumea e conștientă de acest lucru și cred că nimeni nu-și dorește să mai trecem din nou prin ce am trecut în martie anul acesta. Criza ne-a arătat că atunci când nu funcționează corect piața unică, toată lumea suferă. Industria, bineînțeles, multe IMM-uri, lanțul de aprovizionare nu mai funcționează. Consumatorul e afectat, bineînțeles, și până la urmă toată economia e afectată. Și sper că această experiență va contribui la depășirea acestei dihotomii între așa numiții prieteni ai pieții unice și celelalte state membre. E ceva ce nu mai e valabil în ziua de astăzi. Din păcate, prea mult s-a uh, recurs la asta. În integrarea pieței unice trebuie să vedem lucrurile în ansamblu. Acum, care e problema care se pune acum? Dacă ar veni o nouă criză, ne-am putea descurca sau nu mai bine? Deci trebuie să ne gândim la modul în care trebuie asigurată bună funcționarea pieței unice într-o criză care nu cunoaște granițe, trebuie evaluat ce poate fi îmbunătățit în structuri, în uh, modul de luare a deciziilor, în felul în care gestionăm criza până la urmă. La începutul crizei s-a văzut cât de necesar este să adaptăm cooperarea și mecanismele de decizie europene la această perioadă de criză, deoarece pe vreme de criză deciziile trebuie luate mai rapid, coordonat la nivel european și, bineînțeles, asta în interesul tuturor. Și asta e valabil și pentru gestionarea restricțiilor uh, la libera circulație a persoanelor prin impunerea de decizii sanitare. Deci cum să evităm să se ia decizii izolate pe timp de criză, decizii care contravin interesului general? Cu toții trebuie să ne gândim la acest punct. Și trebuie să fim foarte lucizi. Bineînțeles, vom ieși din criză. Cu toții suntem convinși, și o realitate, deși calendarul nu e așa cum ne-ar conveni nouă, <laughs> durează mult, vedem cu toții. Da, așteptăm, bineînțeles, apariția unui vaccin, însă până la urmă ideea e să ne pregătim să gestionăm și alte crize. Asta e lumea în care trăim. Crize ce țin de cybersecuritate, de supraîndatorare, crize de natură geopolitică. Deci tot felul de crize și ceea ce contează este să avem această logică a, a progresului și logică pe care o am eu în calitate de comisar pentru piața internă. Deci ideea este să ne gândim la toate aceste chestiuni pentru ca pe viitor să evităm să se ia decizii izolate în astfel de perioade dificile. Uh, am vorbit destul de deschis cu ministrul de resort la ultimul Consiliu European și cred că este clar, toată lumea este sensibilă. Uh, este intolerabilă situația actuală și trebuie să vedem cum ne vom putea pregăti mai bine pe viitor, astfel încât să nu mai apară astfel de situații. S-a invitat Comisia să analizeze învățămintele de pe urma crizei și să facă un raport la începutul anului. De altfel, suntem în curs de a lucra cu echipele noastre pe marginea acestui raport. Ideea fiind de a găsi căile cele mai bune pentru a impulsiona economia europeană și să avem o capacitate mai bună de gestionare a crizei, mai bună și mai coordonată. Doamnelor și domnilor eurodeputați, contez pe dumneavoastră pentru a mă sprijini. Aștept reflexiile și ideile dumneavoastră în acest sens, în această perioadă. Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați gândit deja la aceste chestiuni și aveți idei foarte bune. Le așteptăm cu interes. Am cerut serviciilor noastre să uh, lucreze mai uh, rapid pe Task Force, Joint Task Force. Nu e vorba doar de aplicarea regilor, regulilor convenite, trebuie să uh, profităm de posibilități, de oportunități. Acestea vor evolua în, același, uh, în aceeași măsură cu lumea din jurul nostru. Produsele și serviciile și frontierele dintre acestea sunt din ce în ce mai uh, flu, să spun așa și se, dependența de servicii crește din ce în ce mai mult. Deci avem nevoie de o strategie industrială mai bună, așa cum a spus și președinta Comisiei. Trebuie să găsim căi pentru dinamizarea pieței unice, să vedem pe fiecare ecosistem industrial în parte care sunt nevoile, care sunt uh, regulile necesare, obstacolele de depășit. Uh, și să vedem care sunt dependențele strategice care trebuie reduse pentru a ne îmbunătăți reziliența. Dar dincolo de toate aceasta, cred că s-a lansat o tranziție inevitabilă prin această criză. O tranziție prin criză, aș spune. Evident, nu mai putem da înapoi. Nu, se va, nu ne vom putea întoarce la piața unică așa cum o știam înainte de COVID-19. Situația de dinainte nu mai e nici de cum și nu va mai fi de actualitate. Trebuie să pregătim uh, mai bine dimensiunea digitală, aceasta trebuie să devină o compozantă mm, esențială a pieței interne. Toți concetățenii noștri care au fost în legătură cu mm, spațiul uh, informațional, dumneavoastră înși vă, Ați uh, putut vedea ce înseamnă uh, posibilitatea de a lucra de la distanță, dar și de a se distra de la distanță. Tot ce a însemnat această accelerare a dependenței digitale vine la pachet și cu o serie de probleme. La urma urmei, putem spune pe scurt că această criză a subliniat nevoia de investiții și de o mai bună afirmare în uh, a Europei drept putere tehnologică, și aceasta, repet, este o ambiție pe care președinta uh, Comisiei a scos-o în evidență foarte clar. Trebuie ca economia datelor să uh, se îmbunătățească, ca opinia publică să înțeleagă mai bine care sunt mizele și ca alegerile noastre de investiții să fie direcționate foarte bine. 20% din planul de relansare se dorește de către Comisie să vizeze tocmai relansarea digitală. Sunt o serie de proiecte care sunt încă în uh, perioada de gestație și acestea ar trebui să se nască uh, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să ne permită modernizarea și accelerarea modernizării și a competitivității continentului nostru, mai ales în domeniul digital. Aceste investiții vor trebui să vizeze trei axe. Conectivitatea pentru ca zonele albe să înceteze să mai existe, soluțiile de guvernare electronică e-government pentru a ne adapta administrațiile la realitățile digitale, precum și tehnologiile uh, din jurul soluțiilor europene pentru microprocesoare, uh, cuantică, clouduri industriale, supercalculatoare, blockchain și așa mai departe. În următoarele luni vom prezenta noua arhitectură reglementară în ceea ce privește piața internă digitală. Deci uh, Data Governance Act, actul legislativ privind guvernanța uh, datelor, care va propune apariția unei noi structuri pentru gestionarea datelor, atât personale cât și industriale, în spațiul informaționale, o, informațional, o alternativă europeană la marile platforme care să readucă în centrul pe proprietarul datelor, că e vorba de individ sau de o întreprindere. Apoi, o nouă strategie de securitate cibernetică, și anume un scut uh, cibernetic european, Uh, e vorba despre directiva NIS și o, um, o mai mare coordonare operațională în uh, jurul cyber, uh, Joint Cyber Unit. Și, în fine, o propunere de, pentru anul viitor pentru o soluție de identificare digitală care va oferi cetățenilor europeni un sistem de identificare alternativ celor propus de marile platforme iar până la finele anului DSA, care ne va permite să reglementăm activitățile platformelor care au devenit între timp actori majori a economiei digitale, a gatekeeperilor, dar și care să permită o mai bună încadrare a serviciilor digitale. Și asta nu doar pentru anul viitor, ci pentru anii viitori și uh, insist asupra acestui uh, subiect. Deci trebuie ca lucrurile să fie foarte clare, trebuie să fim și foarte hotărâți noi. Iar, uh, în fine, tocmai pe acest punct, aș vrea să fac o comparație pe care am mai făcut-o și altă dată. În uh, decursul crizei financiare din 2008, s-a subliniat uh, destul de rapid rolul și caracterul sistemic al marilor bănci. Ori acea criză a scos în evidență încă o dată rolul sistemic al unor foarte mari actori eh, financiari și care puteau să pună eh, în pericol întreaga economie prin însăși eh, dimensiunea lor și deci că era nevoie de o reglementare suplimentară. Ori se regăsește cam aceeași situație în criza actuală am uh, arătat care este importanța platformelor și cu atât mai mult a platformelor sistemice, importanță în viața noastră de zi cu zi. Vă aduceți aminte, se spunea despre bănci că sunt uh, unele dintre ele prea mari pentru a uh, putea dispărea. Așa zis, too big to fail. Ei bine, la fel stau lucrurile pentru anumite platforme sistemice. Criza a scos în evidență faptul că unele dintre acestea poate neglijă, neglijează prea mult uh, consecințele actelor, actelor lor în, ziua de, în viața de zi cu zi. La urma urmei, aceste platforme au devenit uh, too big to care, prea mari pentru a le mai păsa de ceilalți. Trebuie să rezolvăm această problemă. Deci, ca și pentru bănci, pentru care s-au găsit uh, uneltele reglementare potrivite, doamna președinte, domnule comisar, vă rog să vă încheiați uh, discursul. Vă mulțumesc, da. În fine, e vorba despre furnizori de date integrați vertical, deci aceasta este, acesta este instrumentul pentru gatekeeper, pe marginea căruia lucrăm foarte mult în momentul de față. E vorba de o nouă abordare care va mm, hotărâ modul în care relaționăm noi cu uh, domeniul digital, nu doar pe termen scurt, ci mediu și chiar lung. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări pe acest uh, subiect atât de amplu și bogat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Vă reamintesc, dragi colegi, avem două runde de întrebări. În prima rundă, întrebări din partea coordonatorilor, cu un minut de persoană, și apoi trei minute și jumătate pentru răspuns, pardon, trei minute pentru domnul comisar pentru a răspunde întrebărilor. Domnul Andreas Schwab, PPE, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamne președinte, domnule comisar. Aș avea trei întrebări specifice pentru dumneavoastră. În primul rând, Parlamentul European a dat o rezoluție săptămâna trecută cu privire la măsurile necoordonate pe piața unică în uh, COVID-19 cu tot acest puzzle care a rezultat uh, pentru cetățeni inclusiv sau mai ales la zonele de frontieră. Dincolo de toate acestea, domnule Thierry Breton, de tot ce ați spus, uh, ce va face Comisia Europeană? Ce măsuri concrete în așa fel încât să existe în continuare ideea unei piețe unice în conștiința publicului? Pentru că până acum dezbaterea a fost doar despre măsurile de sănătate, care sunt fără doar și poate importante. Dar în zonele frontaliere, oamenilor le pasă și de alte subiecte, de exemplu, cum să profite de libera circulație. Un al doilea subiect este legat de Next Generation EU, doamnă președinte. Este vorba despre mijloacele imense care vor fi puse la dispoziție și cum anume putem să le accesăm rapid, pentru că adesea durează foarte mult la nivel de planificare în plan național. După reunificare în Germania, noi am uh, încercat să accelerăm și mai mult procesul de acordare de fonduri. În uh, Italia, Podul de la Genova a fost construit mult mai repede pentru că a fost creat un coordonator regional. Ce măsuri de debirocratizare va propune Comisia în așa fel încât statele membre să poată trece la treabă mult mai repede cu implementarea? Mulțumesc! Thanks, Andreas. And, uh, now I... Mulțumesc, Andreas. Dau acum cuvântul domnului comisar pentru răspuns. Trei minute, vă rog. La parol. Mr. Commissioner, please speak, press the speak button. Domnule comisar, vă rugăm să apăsați butonul Speak. Voilà, ça y est, vous l'avez libéré. Gata, am reușit. Trei minute, trei minute vă rog, domnule comisar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule deputat Schwab, de asemenea vă mulțumesc pentru întrebare. Propunerea comisiei în ceea ce privește o luare în calcul a flexibilizării condițiilor în funcționarea pieței interne pentru, acele, pentru situații precum cea de astăzi, a făcut obiectul unor propuneri și recomandări la nivelul Consiliului care vizează încă o dată o abordare coordonată, precum ați spus și dumneavoastră în ceea ce privește restricțiile în fața liberei circulații. Este foarte important. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre uh, vor uh, da urmare acestei recomandări prezentată și discutată direct la Consiliu. Vă reamintesc că e vorba de patru domenii de cooperare sporită între statele membre, în primul rând, um, pe marginea lucrurilor OCDC. E vorba de criterii armonizate. Sunt mult prea multe criterii uh, diferite și noi am recomandat extrem de ferm folosirea unor date împărtășite de către toți. Nu neapărat cotidian, dar săptămânal, astfel încât să se poată urmări uh, Uh, activitatea și să se poată adapta la consecințe. Deci, săptămână de săptămână, spre exemplu, OCDC vine cu toate datele din continentul european, uh, mergând până la nivel regional. Există un cod de culori armonizat, astfel încât să se vadă foarte clar care sunt criteriile comune, iar hotărârea, evident, ține de statele membre și de regiuni dar această hotărâre ar trebui să se ia oarecum mai armonizat. Și apoi, un cadru comun pentru măsurile care se aplică călătorilor uh, ce vin din um, zone cu risc. Trebuie să vedem care va fi acest uh, cadru comun. Și apoi, informații foarte clare, adresate publicului. Și cred că și aici trebuie să avem un calendar foarte clar, uh, să ținem seama de consecințe deci o informare săptămânală ni se pare o idee uh, bună, astfel încât actorii economici să poată ține seama de mm, evoluții. Asta pentru a vă răspunde la prima parte a întrebării dumneavoastră, domnule Schwab. În ceea ce privește planul de relansare, aveți într totul dreptate. Este vorba de un subiect extrem de important și care cere o coordonare foarte clară la nivel european și o monitorizare. Deci, cea mai importantă este punerea în aplicare. Întâi de toate, da, rapiditatea, fără îndoială. Trebuie ca intervenția să poată fi cât mai rapidă cu putință în toate sectoarele de activitate. Acum, unele state au uh, dispoziții bugetare sau fiscale ceva mai mari decât altele, e drept, dar pentru a evita disparitățile la nivel european, domnule comisar, vă rog să încheiați, spune președinta. Da, deci trebuie să ne coordonăm. Avem o serie de proiecte uh, flagship pentru o mai bună coordonare a activităților și, precum bine știți, uh, în cadrul semestrului european, unde s-a creat și un task force uh, de 88 de persoane la nivelul comisiei, se va continua să se discute la cel mai serios, serios mod pe aceste chestiuni. Trebuie să devenim operațional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul lui Christes, Christos Chaldemos, un minut și jumătate din partea S Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Iată unde mă aflu eu, în aeroportul de la Copenhaga, în drum spre Bruxelles. Dumneavoastră ne-ați oferit niște cifre despre toată această situație. Puteți însă, vă rog, să ne spuneți ce se întâmplă cu consumatorii și drepturile lor, de exemplu când e vorba de drepturile pasagerilor și rambursarea. Astăzi, consumatorii pot avea încredere că vor fi într-adevăr rambursați. În al doilea rând, apreciez faptul că ați menționat flexibilitatea și nevoia de a ne coordona mai repede și mai bine și apoi ați menționat experiențele bune pe care le-ați acumulat. Sper să putem învăța pe viitor din asta, fiindcă avem nevoie de o implementare mult mai rapidă a normelor europene. Trebuie să învățăm din această criză. Și apoi am o întrebare despre date și strategia privind datele. De acord, e important, trebuie să facem multe lucruri în acest domeniu. V-ați gândit însă oare cum să facem să avem date mai standardizate? Este un element cheie ca să ne asigurăm că într-adevăr vom avea o piață unică bazată pe date pe viitor. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim și noi, Crystal. Dau cuvântul acum domnului comisar, trei minute pentru răspuns. Domnule comisar, vă rugăm. Merci. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Șaldemose, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. În primul rând, să zicem, cei mai greu. E drept că în discursul cu privire la starea Uniunii, doamna von der Leyen a exprimat dorința de a avea o Europa a sănătății. Bineînțeles, ideea este să punem la oaltă resursă pentru a avea un sistem de prevenție comun, pentru a putea interveni și investi în amote când e nevoie de investiții majore în domeniul cercetării, cum e acum cazul pentru vaccinuri, însă, de Șaldemose, bineînțeles că nu avem cum să înlocuim statele membre care și au propriile politici de sănătate, după cum știți și dumneavoastră, e o competență națională, deci rambursarea îngrijirilor de sănătate rămâne în continuare uh, pentru statele membre tot ceea ce ține de asemenea de monitorizare legată de situația COVID sau de prevenție. Aici știm însă că orice efort de armonizare e binevenit. Acum, câteva cuvinte în ceea ce vrește rambursările și voucherile pentru călători. Și aici am înființat un sistem care menține drepturile consumatorilor și călătorilor. Bineînțeles că aceștia trebuie să aibă dreptul de a fi rambursați și împreună cu Didier Reinders să știm clar cum stau lucrurile. Companiile aeriene de altfel au luat uh, măsurile necesare în acest sens. Acum, datele și standardizarea acestora, vorbind de sănătate, deoarece era punctul nostru de, por- de plecare. E drept, am văzut că e bine, ar fi binevenită o mai bună coordonare în domeniul sănătății, așa cum spunea și doamna Ursula von der Leyen în discursul cu privire la starea Uniunii. Să avem date agregate, anonimizate. Da, acum lucrăm la așa numitul Data Act, pentru că anumite date să poată să fie partajate din momentul în care sunt anonimizate. Deci avem această perspectivă de la începutul anului viitor cu o inițiativă deosebită legată de datele partajabile din domeniul sănătății, ceva foarte important pentru progresele care trebuie realizate în acest domeniu. Deci vom reveni la asta până la sfârșitul anului deci e o legislație foarte importantă și acest aspect legat de partajarea datelor uh, medicale este uh, foarte important în această legislație pentru a avea o Europa mai coordonată în domeniul sănătății și în domeniul prevenției. Mulțumim, domnule Breton. Acum îi dau cuvântul doamnei Dita Șaransova, reprezentanta grupului Riniu. One minute and a half. Un minut și jumătate. Dita, te rugăm. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Mulțumesc, domnule comisar, dragă Thierry, nu doar pentru prezentare, ci pentru toată munca de până acum. Mi-a plăcut cum ai lansat subiectul. Dacă putem să facem mai mult? Eu zic că da și chiar trebuie, suntem obligați. Și asta chiar dinainte de criza COVID, după cum bine știți, a rezultat și din raportul dumneavoastră un număr de bariere nejustificate pe piața internă și acestea n-au făcut altceva decât să se înrăutățească în timpul pandemiei. Așa că întrebarea mea este simplă. Ce putem face ca să îmbunătățim sau cum să ne asigurăm că uh, pe piața internă există o eficiență guvernamentală. Ați menționat task force-ul. Care sunt însă acțiunile concrete pe care, la care vă gândiți și ce putem face noi în așa fel încât să redobândim încrederea, încrederea mă scuzați, consumatorilor pe piața internă și încrederea mediului de afaceri? Mulțumesc! Thank you, Dita. And now... Uh, Mulțumim, Dita. Domnule Breton, 3 minute din nou pentru răspuns. Merci. Uh. Mulțumesc foarte mult. Dragă Dita, vă mulțumesc pentru întrebarea pe care mi-ați uh, adresat-o. Funcționarea pieței interne, bineînțeles că e o luptă, să zicem așa, o luptă care durează de zeci de ani de zile și luptă pe care o vom purta în continuare. Însă, ca să vă răspund la întrebare în legătură cu constatarea pe care am făcut-o adineau și răspunde imediat. Una din lecțiile pe care am învățat-o în această criză, din mai multe lecții, legată de forța pieței interne. Ceea ce e foarte important este ca totalitatea statelor membre, chiar și cele care aveau, să zicem așa, um, atitudini mai protecționiste, Însă toate statele membre, în unanimitate, au spus cu toate că trebuie să păstrăm și să îmbunătățim piața internă. Asta a devenit o realitate mai mult ca niciodată și bineînțeles că trebuie să profităm acum de acest imbol și tocmai de aceea am înființat imediat. Acel task force deja era înființat, însă l-am lansat, l-am accelerat activitatea deoarece înainte de criză acel tax force era văzut ca un element pe care unii îl considerau ca fiind cumva agresiv, însă acum această task force e uh, percepută drept o necesitate. E percepută ca un act politic uh, care este, în, uh, care este dorit de toate statele membre. Vom soluționa, bineînțeles, situațiile legate de infracțiuni, însă acum nu mai suntem uh, doar ca element unic care nu face decât să-i amenințe pe ceilalți să-și facă treaba. Nu, cu toți acum acționăm împreună. Și încă un element important la care lucrăm. Avem nevoie de un instrument pentru a putea gestiona mai rapid crizele grave. Un instrument care să se bazeze pe flexibilitate și pe uh, solidaritate. Și a, acesta constituie și obiectul raportului pe care îl facem. Vrem să propunem măsuri care pot merge foarte departe, de pildă începește luarea de decizii. Măsuri care să permită luarea de măsuri necesare pentru a proteja cetățenii, dar care să nu își depășească obiectivele și care să nu fie contraproductive. Ceea ce vreau eu să spun este că avem nevoie de un instrument pentru a putea împiedica anumite state membre să ia măsuri izolate care ar contraveni interesului general. Avem aici niște idei foarte puternice și clare în acest sens, în domeniul uh, luării de decizii, mai ales la ce nivel trebuie luate deciziile, deci multe subiecte sunt aici uh, vizate subiecte în legătură cu care nu trebuie să ezităm să mergem departe, să facem foarte mult. Și a doua abordare va fi mai structurată, mai sistemică. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul doamne, domnului la capel din partea grupului de. Mulțumesc! În ultimele șase luni, uh, construcția europeană iarăși nu s-a mai bazat doar pe Sfânta Constituție și pe deschiderea tuturor frontierelor peste tot. COVID-19 a fost un catalizator care a arătat ce n-a făcut Comisia. S-a abandonat industria farmaceutică față de concurența străină, s-a distrus capacitatea de a ne gestiona frontierele interne, n-am avut stocuri de medicamente, de materiale de protecție sau de um, aparate de reanimare. Nu asta a fost solidaritatea despre care vorbeați dumneavoastră. Unele state au fost chiar umilite, au trebuit să recurgă la ajutor internațional din partea Cubei sau a Rusiei sau Franța, care a trebuit să se supună generozității Chinei pentru măști. Gestiunea COVID-19 a fost un eșec total pentru UE. Această criză sanitară trebuie să vă deschidă ochii, să vedeți ce neajunsuri aveți. Da, vreți o suveranitate europeană în domeniul digital. Trebuie să o faceți și în domeniul industrial și sanitar. În aprilie, când am pus această întrebare, spuneați că nu putem recurge la protecționism. Însă cum să facem dacă nu avem independență în ceea ce privește aceste sectoare strategice? Cum să facem față unei noi crize? Ce legislație europeană liberală, cât de bună ar fi ea, ne-ar face la fel de competitiv ca și chinezii care, fa, care produc 90 ă, ceva la din principiile active în lumea medicală? Ce să facem noi și la nivel digital când giganți suntem prinși între doi giganți, SUA și China? Interesele egoiste vor permite statelor membre să caute un bun comun? Dincolo de fapte, domnule comisar, de vrem ceva real, Uh, această piață nu mai funcționează și Comisia Europeană ar trebui să tragă niște concluzii și să sufere consecințele în acest sens. Mulțumim, domnule Lacapeli. Dau cuvântul acum domnului uh, Le Breton, Thierry Breton, mă scuzați pentru răspuns, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că nu împărtășesc viziunea domnului Lacapelli și îndoielile sale. Da, când vedem, când facem această comparație legată de modul în care am gestionat și gestionăm în continuare criza, deoarece nu s-a încheiat față de alte continente și față de cum se gestionează acolo lucrurile, domnule la capel poate ar trebui să se uite mai bine, de două ori. Eu văd că se întâmplă multe lucruri în lume, lucruri care nu merg în direcția pe care și-ar dori eu domnul la capel. Vă voi da câteva exemple pe care le-am remintit și adineori. Principiul solidarității. Astăzi, Europa este complet autonomă în ceea ce privește materialele de protecție al personalului de sănătate. Vă reamintesc că la, de, la începutul crizei <laughs> China nu era, de, nu era um, autonomă. Ați amintit dumneavoastră China, cazul Chinei. Au avut nevoie de 3-4 luni pentru a deveni autonomi. Aveți dreptate. Nici SUA, nici Rusia, nici Europa nu erau autonome. Am avut nevoie de trei luni pentru a fi complet autonome. Avem acum peste 125 de companii care produc material de protecție. Ca și celelalte continente, ca toate continentele, inclusiv regimurile pentru care aveți mai multă <laughs> înțelegere decât pentru altele. Deci cu toți am fost în aceeași situație și am fost continentul care a reacționat cel mai rapid. Asta <laughs> cu siguranță pentru că avem niște principii și valori puternice, și anume valorile de solidaritate, de valori democratice, de partajare. Acestea au fost valorile care ne-au permis să facem progrese. Faceți trimitere la rezistență la ceea ce spuneam și eu de altfel când vorbeam despre prezentarea planului industrial. Va trebui, bineînțeles, să vedem uh, care e situația aprovizionării lanțurilor valotice. Deci nu e vorba neapărat de China, de principiile active. <laughs> Uh, e vorba de India, de fapt, care produce 80% din principiile active și nu neapărat China. Însă, în această privință, ca și în alte privințe, am propus mai multă reziliență, deci repatrierea anumitor proceduri de producție pe teritoriul european. Și ar fi complet fals însă să <laughs> ne imaginăm că am reușit să producem totul noi de unii singuri, ca și cum Europa ar fi o bulă complet izolată de restul lumii, care e complet diferit. Nu, ceea ce propunem noi și ceea ce fac și companiile de altfel care n-au Uh, așteptat și pe care le vom ajuta. Deci ele doresc să aibă niște surse de aprovizionare mai diversificate, să nu mai fie atât de dependenți de furnizori din anumită țară X sau Y. Și asta este o parte foarte importantă din programul Next Generation EU, care va permite să finanțăm astfel de demersuri uh, pe care ni le dorim din tot sufletul. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ana Cavațini de la Versi. Ana. Thank you, Chair. Um, dear Mr. Mulțumesc, domnule Breton, mulțumesc încă o dată pentru că sunteți alături de noi, cei de la IMCO, și mulțumesc mult pentru efortul uh, necontenit în criza COVID. Vreau să revin la câteva întrebări care au fost ridicate deja de alți colegi. Dacă ați urmărit ultima dezbatere din sesiunea plenară, știți că acest Parlament este destul de îngrijorat uh, de măsurile necoordonate în UE de la frontieră, care au dus deja din nou la închiderea unor frontiere. Noi înțelegem că e cel mai important să combatem această criză, dar să o facem într-un mod care să nu submineze zona Schengen și piața unică. Ați spus asta deja în introducerea dumneavoastră, eu vreau să subliniez acest lucru. Uh, mai ales pe timpul verii a fost foarte greu și acum vine și iarna și trebuie să ne întoarcem la o situație care să fie predictibilă pentru mediul de afaceri, pentru consumatori, pentru călători. Și am trei întrebări specifice din acest punct de vedere. Prima întrebare. Sunt câteva state membre care au introdus uh, controlul la frontieră ba chiar un stat membru care și-a închis frontierele și, din câte știu eu, Comisia a trimis scrisori acelor state membre. Dar care sunt pașii următori? Ce faceți dacă statele membre nu ridică controlele acestea de la frontieră? Uh, Apoi, a doua întrebare, care au fost reacțiile la Consiliu față de propunerea Comisiei cu privire la coordonarea măsurilor la frontieră? Ați spus că a fost o discuție la Consiliu. A existat o dorință din, sau o înclinare a statelor membre înspre acceptarea acestor măsuri de coordonare și dacă nu există, ce se întâmplă? A treia întrebare, ce alte politici, inițiative și instrumente va lansa Comisia pentru a evita alte crize pe piața internă și în spațiul Schengen? Mulțumesc! Thanks, Anna. Mulțumim, Ana. Are acum cuvântul din nou domnul comisar, trei minute ca răspuns. Merci, la Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc, doamnă Cavazini. A, deja am evocat oarecum aceste chestiuni în discursul meu introductiv, însă Um, le voi aborda din nou prin prisma întrebării dumneavoastră. Ați vorbit despre state membre, cred că vă refereați cu precădere la Ungaria. Uh, am discutat îndeaproape cu autoritățile maghiare, le-am scris și uh, la ora actuală analizăm uh, posibilitatea luării de măsuri. Deci avem toate instrumentele necesare la dispoziție pentru uh, ca această stare să se schimbe vorba de uh, situații care vor fi deblocate în zilele următoare și care se datorează, această deblocare se datorează dialogului dintre noi. Pentru că întâi de toate trebuie să discutăm, să dialogăm înainte de a lua măsuri forte. Am fost foarte clar în privința măsurilor. Toate statele membre au uh, contribuit de altfel la definirea acestor măsuri. Deci fiecare și-a adus contribuția, fiecare stat membru uh, cunoaște foarte bine situația, însă aș avea nevoie și de ajutorul Parlamentului, uh, astfel încât hotărârile de principiu să devină oarecum mai constrângătoare. Deci, într-adevăr, trebuie lucrat cu toate statele membre dar acum, e drept că dacă ne dorim niște măsuri cu un caracter mai constrângător, Parlamentul European ar avea un rol foarte important de jucat. Și în fine, la a treia întrebare, în privința instrumentelor, ei bine, precum v-am spus deja, lucrăm pe marginea unui raport extrem de precis Mm, toate căile de lucru au fost elaborate, clare, și doamnă Cavazzini, uh, de fapt, uh, fac un apel la toți europarlamentarii care ar dori să lucreze alături de noi pe acest subiect. Repet, este vorba despre un raport extrem de precis, ideea fiind de a duce la o gestionare a crizei uh, foarte structurată, astfel, pentru, astfel încât să aducem răspunsuri la toate problemele. Și asta indiferent de natura unei potențiale crize. Eh, și, eh, repet, noi lucrăm pe marginea acestui instrument și vă invit să colaborați. Vă mulțumesc, domnule comisar, dau cuvântul doamnei Adam Bilian, ECR, se află în sală. Domnul. Mulțumesc, doamnă președinte. Potrivit evaluării de risc publicate pe 24 septembrie, de către ECDC, dacă nu sunt luate măsuri hotărătoare, atunci uh, probabil ne vom confrunta cu un al doilea val al măsurilor uh, de lockdown, ceea ce nu ne mai permitem. Virusul, într-adevăr, amenință continuitatea pe piața internă, dar noi avem un pachet de asistență deja, odată ce acesta va fi aprobat de această instituție. În ciuda urgenței, Acțiunea politică este înlăturată ca atenție de această urgență și se insistă acum pe niște condiții pur politice. Ce părere aveți despre găsirea unui acord amplu, mai ales uh, că dumneavoastră puteți uh, să evaluați impactul pozitiv uh, pe care să-l aibă acest pachet de măsuri asupra economiilor în lumina crizei. Sunteți de acord că piața internă are nevoie de intervenții rapide și decisive pentru a evita greșelile trecutului când uh, ne-am axat pe chestiuni instituționale mai degrabă decât pe a ajuta cetățenii și uh, întreprinderile. Sunteți de acord că ar trebui să ne axăm pe această nevoie centrală și nu să mai ținem ostatic planul de redresare. Cred cu sinceritate că și cel mai bun efort de coordonare nu va salva piața internă pe termen lung fără acest pachet de măsuri. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim și noi, domnule Bielan. Dau acum cuvântul domnului comisar. Domnule Breton, vă rugăm trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Bielan. În ceea ce privește lockdown, izolarea, știți bine că am pus la punct un sistem extrem de bine coordonat de armonizare a modurilor în care se apreciază situația nu la nivel uh, statal, ci la nivel regional în Europa. Uh, săptămânal există informări astfel încât să avem o imagine de ansamblu și armonizată în privința evoluției uh, reale a pandemiei și asta în toate regiunile Uniunii Europene. Acest instrument este unul foarte important am uh, lucrat îndeaproape cu toate statele membre pentru a-l pune la punct, iar uh, soluția conform căreia uh, trebuie, trebuia făcut tot ce se putea face pentru a evita uh, o situație precum cea din primăvară. Era una bună, însă acum e vorba despre măsuri să țină seama de fiabilitate, pe baza mm, datelor fiabile ce ne sunt furnizate, e vorba de măsuri țintite și care să țină seama de evoluția situației de pe teren. Deci, ideea este să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a evita hotărâri generalizate. Și apoi, aș mai adăuga ceva. E vorba și de o monitorizare importantă a Um, situației. Dar, domnule Bielan, să știți că aveți dreptate. Situația este îngrijorătoare și asta o știm cu toții. Deci trebuie să fim cu toții vigilenți. Însă, repet, noi vom sta tot ce ne stă în putință pentru a ajuta statele membre. În privința celei de-a doua întrebări, lucrurile sunt clare. Eu vreau ca aceste măsuri să fie luate cât mai rapid cu putință, cât mai bine, Vreau o implementare cât mai rapidă. E vorba de dialogul singular pe care îl avem cu toate statele membre la nivelul Comisiei, deci practic este vorba despre semestrul european. Știți foarte bine care sunt regulile care gestionează semestrul european, acestea nu vor fi schimbate nici de cum. Ei bine, în cadrul acestui dialog vom face în așa fel încât uh, toate planurile de relansare să fie armonizate uh, într-un cadru, deci, Vă reamintesc însă un lucru foarte important pe care țin să insist. Planurile de relansare iau în calcul politica Green Deal-ului, digitalul pentru mai mult de 25%, cred, și reziliența. Aceștia sunt cei trei mari piloni ai uh, Green Deal-ului, dar, într-adevăr, e foarte important să ne mișcăm foarte repede. Mulțumesc, domnule Breton. Anne-Sophie Petilia are cuvântul. Pardon, Peleție, GUE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, acum șase luni înainte de criza sanitară vă întrebam uh, ce se întâmplă cu prizonierii digitalului, care au devenit uh, lucrători uh, extrem de importanți, care și-au continuat activitatea fără ca condițiile lor de lucru să se îmbunătățească. Se spune că se vor îmbunătăți serviciile, însă uh, tare mi-e teamă că condițiile de muncă nu, vor, uh, nu se vor îmbunătăți. Am două mari îngrijorări în ceea ce privește datele personale de sănătate. Discursul dumneavoastră e unul liniștitor, însă noi știm că aceste date pot fi o mină de aur pentru spitalele private, spre exemplu, care pot pune la, apoi datele acestea la dispoziția altora. Trebuie să se consolideze dincolo de regulamentul privind protecția datelor, astfel încât datele de sănătate să fie tratate doar pe solul european să nu iasă din Europa, în respectarea vieții private. Și apoi, Polul privat de sănătate um, a, a, um, a avut de suferit în urma crizei. Uh, să ne gândim la acel aur gri, domnule comisar, la vârstnicii noștri. Grupurile private care au activitate extinsă din, din în ce în ce mai multe stele europe, uh, state europene nu ar trebui oare să facă obiectul unui cadru european consolidat care să spună clar care sunt răspunderile acestora? E vorba de provocări legate de societate uh, pe care le presupune digitalul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul trei minute. La cea de-a doua întrebare, de fapt, uh, cereți un plus de Europa și nu cred că sunteți singura care să o facă. Mulți vorbesc despre consecințele crizei. Um, Uh, chiar dacă um, din cauza orientării politice în principiu ar cere mai puțină Europa, iată că de fapt se cere o implicare mai mare a Europei. Prerogativele de sănătate uh, țin de statele membre, fără îndoială, însă câteva dintre acestea și așa vă răspund la întrebarea privind datele de sănătate, deci câteva dintre ele trebuie să fie armonizate la nivel european. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Pentru datele legate de sănătate, da, vigilența trebuie să fie maximă. Adesea spun că trebuie să veghem la crearea unei infrastructuri necesare, astfel încât aceste date să fie stocate și procesate în Europa, E clar cazul datelor de sănătate. E vorba de un uh, element foarte important și specific, aș spune. Trebuie ca aceste date să fie tratate într-un mod aparte. Și anume, trebuie folosite doar atunci când uh, sunt anonimizate, trebuie să fie controlate. Uh, exact asta facem în cadrul Data Act, despre care am vorbit mai devreme astfel încât să se evite situația în care unii să poată prelua aceste date și să le folosească în scop personal. Deci acesta este principiul de bază al uh, Data Act. Apoi există și principiul uh, voluntariatului. Sunt multe principii de altfel importante și ce trebuie respectate, dar vom mai vorbi despre acestea atunci când vorbim despre, când vom vorbi despre Data Act. În ceea ce privește click workers, lucrătorii din domeniul digital, am vorbit foarte mult pe acest subiect cu Nicola Schmidt, astfel încât să ajungem să avem o încadrare pentru a se evita abuzurile. platformele trebuie să respecte fără doar și poate regulile în domeniul protecției sociale. E vorba de un subiect aparte, fără îndoială, dar pe care lucrăm la ora actuală împreună cu Nicola Schmidt. Nicola Schmidt fiind uh, cel care a uh, lansat de altfel această idee. Vă mulțumesc, domnule comisar. Trecem la cea de-a doua rundă de întrebări. One minute. Vor fi întrebări de câte un minut pentru fiecare membru, urmate de două minute ca răspuns din partea domnului comisar. Sunt patru intervenții. Toan Manders de la PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar, că sunteți alături de noi și sper să găsim împreună o soluție în așa fel încât să putem să facem posibilă redresarea după COVID. Am o întrebare mai generală și apoi una specifică. În primul rând, industria în Europa de zeci de ani deja se plânge de faptul că sunt modalități diferite de implementare ale directivelor în statele membre. Sunteți de acord cu mine că ar trebui să ne concentrăm pe o armonizare a legislației în Uniunea Europeană ca, în Uniunea Europeană ca să existe un nivel omogen pentru toate întreprinderile. Și apoi, în al doilea rând, n-ar trebui să introducem în legislația europeană ideea că întreprinderile care sunt în afara Uniunii Europene, dar care au afaceri aici, ar trebui să se conformeze acelorași uh, norme legislative ca și companiile europene. Practic, ce vreau să spun este că ar trebui să existe un fel de reciprocitate obligatorie. Și apoi o întrebare ceva mai specifică, vă rog. Președinta întrerupe. Achizițiile publice. Ele, și acolo ar trebui să introducem reciprocitatea, deoarece am văzut un exemplu în Croația, unde o întreprindere din China construia un pod, 230 de milioane uh, sume europene împreună cu ajutor de stat. Este un dezastru pentru industria noastră. Domnule comisar, pentru răspuns, două minute. Mr. Breton, please press the speak button at the speak button. Vă rugăm să apăsați butonul speak. Yeah. Vă mulțumesc pentru, această între... pentru întrebări. Aveți dreptate la prima. Într-adevăr, e nevoie de mai multă armonizare. E nevoie de reguli suplimentare pentru a evita acel forum shopping. E clar, ar fi și mai rapid și mai bine știu foarte bine ce vă preocupă, IMM-urile, fără îndoială, trebuie să facem uh, tot ce ne stă în putință pentru ca aceste măsuri să devină funcționale cât mai repede. În ceea ce privește regulamentul, deci. În ceea ce privește level playing field, asigurarea unor condiții echitabile de concurență, Ehm, negocierile pe marginea Brexitului au scos în evidență nevoia de a avea un teren echitabil din acest punct de vedere pentru întreprinderile care vor continua să beneficieze de, beneficieze de piața internă. În ceea ce privește investițiile străine, ați văzut că împreună cu doamna Vestager am prezentat o carte albă. E vorba de un subiect de maximă importanță, iar acest lucru a ieșit extrem de clar. E clar că mergem întru totul în uh, sensul a ceea ce spuneați dumneavoastră, cu cartea albă, cu licitațiile, uh, licitațiile, achizițiile publice și cu cele, haideți să spun, suspecte. Da, întreprinderile trebuie să poată beneficia de ajutoare de stat uh, am spus deja acest lucru, dar evident trebuie să fim și extrem de vigilenți. Vă mulțumesc, domnule Breton. Evelyn de la SCD. Evelyn? da, danke schön. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Breton. Adineauri ați spus că avem nevoie de platforme sigure în Uniunea Europeană și vă dau perfectă dreptate. Vedem și acum în timpurile noastre că apar pe piață tot mai multe platforme pentru videoconferințe. Aproape toate însă vin din SUA, unde apare și problema protecției datelor. Așa că o întrebare care mi-a fost adresată și de IMM-uri și de persoane fizice, cum să ne asigurăm că aceste videoconferințe în care discutăm adesea și niște chestiuni mai sensibile, pot fi protejate. De exemplu, se pune problema vreunei certificări a acestor platforme sau, și mai de bun simț ar fi în opinia mea, să ne asigurăm că vor fi create și platforme europene care să funcționeze în baza dreptului nostru de protecție a datelor. Iar datele să rămână în Europa. După părerea mea, ar fi probabil cea mai sigură cale. Așa că Comisia se gândește cumva și la asta? Mulțumesc, Evelin. Domnule comisar, pentru răspuns, două minute. Merci, Vă mulțumesc, doamnă Gebhardt, pentru întrebare. Da, iată încă un lucru care a fost uh, scos la lumină de această criză mulți dintre concetățenii noștri, mai ales cei care lucrează la distanță, și-au dat seama de dependența legată de mediul de muncă, dependența deci față de aceste platforme. Este un subiect foarte important și analizăm situația în cadrul revizuirii directivei NIS, despre care vorbeam. Deci v-am vorbit despre asta. Este un capitol întreg legat de cybersecuritate, capitol pe care trebuie să-l abordăm neapărat, deoarece există aceste posibilități despre care vorbeați dumneavoastră. Dacă certificarea e sau nu un element util aici. Poate. Însă nu vă ascund faptul că sunt niște subiecte în legătură cu care ar trebui să mergem mult mai departe. Da, simpla certificare, dacă vrei să fii foarte eficace, poate fi o soluție, însă trebuie făcute mai multe. Însă înainte de a trece la certificare, eu cred că ar trebui făcute mai multe. Da, ar funcționa dacă doar prin certificare am uh, soluționa lucrurile, însă ceea ce cred eu este că trebuie să ne dotăm cu un cadru de reglementare pentru spațiile informatice, pentru protecția datelor noastre, pentru protecția indivizilor. O nivel de protecție solid în următorii ani. Și bineînțeles că lucrăm cu toți comisarii vizați uh, pe marginea acestui subiect, mai ales cu domnul Reinders, cu privire la protecția datelor personale. Deci uh, avem Uh, niște unghiuri de atac foarte precise și deosebite. Deci este obiectul muncii noastre legate de revizirea directivei NIS în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar! Acum îi voi da cuvântul domnului Ivan Ștefaneci de la PP. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Breton, pentru abordarea coordonată în ceea ce privește uh, dorința de a asigura libera circulație a persoanelor în ciuda pandemiei au fost foarte multe perturbări din cauza unor măsuri individuale din partea statelor membre și apreciez efortul dumneavoastră pentru a avea o abordare coordonată. Dar, din păcate, ne lipsesc câteva standarde, adică avem nevoie de recunoașterea testelor COVID la nivel transfrontalier. Rata de testare, rata infectării Uh, trebuie și ele să fie coordonate, mai ales când e vorba de asigurarea liberei circulații și când e vorba de călătorii care se întorc din zonele cu risc ridicat. În baza cunoașterii dumneavoastră, în baza stării în care se află negocierile acum la comisie, cam pe când credeți că vom putea întrezări aceste standarde? Mulțumesc! Monsieur le comisar. Domnule comisar, pentru răspuns, două minute vă rugăm. Merci, Vă mulțumesc, domnule Ștefanet, pentru întrebările dumneavoastră. Voi fi foarte rapid. Da, chiar suntem, ăsta e miezul subiectului. Încă o dată am lucrat asupra așa numitei cutii cu unelte, acea toolbox. Toate elemente au fost identificate, au fost uh, împărtășite cu statele membre, deci toate statele membre sunt informate. Acum discutăm cu acestea pentru a face o armonizare. Și dacă îmi permiteți, în cadrul democrației noastre europene, democrație parlamentară, eu cred că intervențiile dumneavoastră ne vor permite să găsim cât mai rapid o soluție. Deci orice intervenție în acest sens e binevenită. În orice caz, știm care sunt soluțiile, au fost prezentate statelor membre, acum trebuie să reacționăm rapid, aveți dreptate că trebuie să intervenim rapid pentru a le aplica. De Deci are loc acest dialog și spuneam că trebuie să o facem pe baza unor uh, date oferite de Centrul European de Prevenție a Bolilor. Date fiabile care sunt partajate permanent cu statele membre, date corecte, armonizate, care să ne permită să luăm împreună deciziile. Și cooperarea dumneavoastră a Parlamentului European, bineînțeles că este mai mult decât binevenit în acest sens. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum îi voi da cuvântul domnului Sandro Gozi de la Riniu. Te rog, Sandro. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Două lucruri. În primul rând, referitor la ceea ce a evocat și reprezentantul grupului PPE. E clar că dacă nu există niște reguli comune, există măsuri care par complet disproporționate și care împiedică buna funcționare a pieței unice pe timp de criză. Ar vrea să știu dacă intenționați să lansați proceduri de infringement atunci când există clar o disproporționalitate între mm, situația de sănătate și măsurile luate. Al doilea lucru, sprijin propunerea dumneavoastră de a crește cu 20%, de a aloca 20% din planul de relansare pentru uh, sectorul digital și sunt de acord și cu ideea de a introduce noi responsabilități pentru platforme. Însă aș vrea să știu dacă Comisia intenționează să, impli- să uh, aplice obligații uh, platformelor în ceea ce privește conținuturile licite sau uh, ilicite, nelicite uh, sau ilegale online. Deci veți face ceva și în acest sens. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc că acum îi dau cuvântul domnului comisar. Va fi ultima dumneavoastră intervenție astăzi, domnule comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule deputat. Gozi. Răspunsul la întrebarea noastră este da. Bineînțeles, că avem uh, instrumente și vor fi folosite. Am spus-o. Ceea ce am învățat pe prima, prima parte a crizei este că dacă vrem să fim cât mai eficienți, dialogul ne ajută uh, cel mai adesea pentru a evita uh, să recurgem la niște proceduri îndelugate și uh, anevoioase. Însă, e clar, procedurile vor fi aplicate. Am spus-o clar, le-am spus-o tuturor miniștrilor, ei știu asta. Uh, nu știu dacă asta era întrebarea dumneavoastră deci mie nu îmi tremură mâna în acest sens. Am spus, acum. Acum suntem foarte organizați pentru a analiza situația, pentru a avea senzorii necesari pentru a vedea ce se întâmplă. Deci revenim imediat pentru a înlătura uh, barierele care există pe piața internă. Și până acum dialogul a fost măsura cea mai eficientă. Dacă nu va mai fi cazul, atunci vom interveni și altfel. Uh, Acum, referitor la DSA, bineînțeles că și conținuturile ilicite fac parte dintr-un subiect foarte important. Nu e singur element. Am vorbit și despre rolul platformelor, așa numit, platformelor sistemice. Încă o dată, Există acea derogare cu privire la responsabilitate. E un element important. Vom avea însă noi reguli pentru toți intermediarii mai ales pe platformele sistemice. vom avea aceste reguli pentru a putea reacționa rapid, rapid. Știm cu toții ce înseamnă să fii rapid în ceea ce privește eradicarea și ștergerea, înlăturarea conținuturilor ilegale. Deci este un subiect abordat în cadrul reformării de care ne ocupăm cu obligația unei due diligence din partea platformelor și asta va fi regula practic. Doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă președinte, pentru că mi-ați oferit ocazia de a avea acest schimb de vedere atât de important uh, care uh, îmi aduce atât de multe. Vă mulțumesc și eu personal spune doamna președinte, vă mulțumesc și numele colegilor pentru prezența dumneavoastră și pentru discuțiile foarte interesante și pentru informațiile foarte utile pe care ni le-ați transmis. Acum, dragi colegi, am plăcerea de ura bun venit la rândul noastră doamnei Claudia Dovos. Sper că i-am pronunța bine numele, ca de obicei, secretar de stat pentru președinția germană. Dumnea ei eh, ni se va adresa pentru un schimb de opinii în legătură cu reacția statelor membre la criza COVID-19. Deci vă urăm bun venit și vă mulțumim pentru participarea la această reuniune a comisiei noastre. Acum am avut eh, o participare cu precădere la distanța membrilor comisiei IMCO, deci uh, Trebuie să discutăm acum care a fost reacția statelor membre la criza COVID-19. Deci v-aș ruga pe dumneavoastră să ne prezentați uh, poziția președinției germane în legătură cu măsurile luate de statele membre în ultimele șase luni, măsuri care au afectat uh, fiabilitatea pieței unice și încrederea consumatorilor. Aveți cuvântul acum timp de 8 minute pentru declarația noastră de deschidere. Vă rog, vă dau cuvântul. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mi-ați pronunțat perfect numele. Stimați membri ai Parlamentului European, stimate domnule comisar Breton, în cazul în care mai sunteți conectat, doamnelor și domnilor, într-adevăr, COVID-19, pandemia din păcate, reprezintă în continuare o mare provocare pentru președinția germană și așa că mă bucur să pot să fac acest schimb de opinii cu dumneavoastră despre reacția statelor membre și despre reacția Consiliului. Cum s-a reacționat la această pandemie, cu accentul, desigur, pe piața unică. Deja am ascultat din partea domnului comisar Breton, piața internă în ultimele șase luni a fost pusă la o grea încercare am văzut care sunt punctele forte, dar cu precădere am văzut care sunt punctele slabe ale pieței interne. Și exact ca și domnul Breton, pot și eu astăzi mm, să fac un bilanț de șase luni de zile și să spun că, mai mult ca oricând, suntem cu toții de acord că o piață liberă, o piață internă funcțională este foarte interesantă pentru, și foarte importantă pentru Europa și pentru cetățeni. De asemenea, vreau să mă exprim tot în acord cu Comisia și cu doamna președinte Ursula von der Leyen din discursul său cu privire la starea Uniunii pe 16 septembrie. S-a subliniat și acolo importanța pieței unice, dar și importanța rezistenței, suveranității, consolidării pieței uh, interne. Dacă este să ne uităm încă o dată în trecut, atunci învățătura pe care am tras-o noi cei din statele membre este foarte clară cu privire la ce s-a întâmplat uh, la începutul anului, când au fost închise frontierele, când au fost perturbate lanțurile de furnizare. Acest lucru nu mai poate să se repete. De aceea, pentru președinția germană a fost deosebit de important ca în concluziile Consiliului pentru Competitivitate să fie stipulat foarte clar. Sunt niște concluzii pe care le-am dezbătut amplu, din păcate, da, doar pe videoconferință, pe 18 septembrie. Dar apoi a existat și o formalizare cu trei zile mai târziu uh, la Consiliul pentru Agricultură. Deci, repet, sunt niște concluzii care spun foarte clar că trebuie să existe o obligație a statelor membre față de limitările care au fost uh, introduse pentru această pandemie, aceste limitări să fie ridicate și apoi Comisia Europeană trebuie să se asigure că um, se întâmplă cu adevărat asta. Domnul comisar Breton s-a referit uh, de mai multe ori la task force-ul special pentru implementarea pieței unice. Într-adevăr, este forul care, împreună cu statele membre, va discuta despre acest aspect în următoarele luni, tocmai pentru uh, a identifica restricțiile care au mai rămas și pentru ca ele să poată fi ridicate. Apoi, nouă statelor membre ne-a fost foarte clar că trebuie să facem tot posibilul pentru ca piața unică, dincolo de această criză, să rămână consolidată. Și tot așa, la concluziile care au fost uh, redactate, apare și această idee. Îmi permit, permiteți-mi, vă rog, să fac trimitere la acestea, ce am spus foarte clar, că vrem să înlăturăm toate obstacolele care apar și care rămân uh, superflue în uh, vremurile noastre. Comisia, până pe data de 15 ianuarie, trebuie să dea un raport strategic care să evalueze rezistența pieței unice și să vedem dacă se impun alte măsuri pentru ca aceasta să fie consolidată și mai mult. Vom continua lucrările în timpul președinției portugheze și vom evalua atunci măsurile în lumina strategiei Comisiei și vom face tot posibilul ca să consolidăm pe mai departe piața internă. Ca un al treilea subiect și care a jucat un rol foarte important până acum, a devenit foarte clar în criza COVID că e nevoie să avem la nivel internațional lanțuri de furnizare consolidate și puternice. S-a vorbit despre China uh, la subiectul anterior. Este foarte clar că vrem să evităm uh, dependențele acestea și vrem să ne diversificăm lanțurile de furnizare, să devenim mult mai independenți noi aici în Europa. Ne dorim în timpul președinției germane să preluăm acest subiect și să profităm de ocazie pentru a moderniza economia europeană în direcția unei economii curate, clean economy. Industriile europene, bineînțeles că joacă un rol foarte important aici, mai ales toate IMM-urile. De acolo pornește motorul economiei, de acolo se, acolo se joacă rolul important. De aceea ne dorim să consolidăm tehnologiile cheie și să consolidăm lanțurile care furnizează elemente importante în plan uh, european. Vom trage concluziile necesare, vom uh, emite câteva linii directoare pentru a moderniza din acest punct de vedere politica industrială europeană, ținând cont cu precădere de interesele IMM-urilor. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, tot așa în lumina discuției pe care ați avut-o cu domnul Breton, m-aș referi și la coordonarea UE în uh, pandemia COVID-19. Vin cu o completare pentru că este foarte clar că nu doar cetățenii, ci și întreprinderile se așteaptă la o mai bună coordonare a măsurilor din partea noastră. E vorba de măsuri pentru combaterea pandemiei, iar dumneavoastră, Parlamentul European, știu că pe 17 septembrie ați dat o rezoluție pe această temă iar uh, domnul ministru Roth, în aceeași zi, a făcut o prezentare în Parlamentul European despre ce vrea să facă Consiliul pentru a avea un concept armonizat, ca să avem niște criterii comune pentru măsurile de sănătate. Și aici au fost uh, menționate procedurile de testare, carantina, schimbul de informații ca elemente cheie. Pe 22 septembrie, apoi, Consiliul a definit pe mai departe subiectul și s-a referit uh, la necesitatea de a exista o coordonare UE. Vă ofer garanții că Consiliul lucrează pe mai multe planuri cu o intensitate sporită pentru a face câteva recomandări în așa fel încât cel mai probabil deja săptămâna viitoare să putem uh, să lucrăm în baza unui text. Bineînțeles că este foarte relevantă situația epidemiologică din diferitele state membre. Sunt diferențe foarte mari. Politica de sănătate, într-adevăr, este o competență națională, dar vrem să facem tot posibilul pentru ca lucrurile să fie proporționale și să nu fie discriminatorii. Și și aici uh, menționez angajamentul deplin al președinției germane. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim și noi, doamnă secretar de stat. Și acum prima rundă de întrebări. Mai întâi coordonatorii un minut și jumătate din partea coordonatorilor și apoi două minute și jumătate pentru răspuns din partea doamnei secretar de stat. Prima întrebare vine din partea domnului Saloni Cocalari de la PP. Doamna Cocalari Arba. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă secretar de stat, în primul rând, Vreau să-mi exprim sprijinul deplin pentru acțiunile întreprinse de președinția germană, astfel încât uh, să rezolve problema lipsei de coordonare între statele membre când e vorba de măsurile COVID. Sunt restricții față de libera circulație și față de relațiile comerciale extrem de dăunătoare pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Este esențial să readucem uh, piața unică și zona Schengen la potențialul de plin. Aș dori să profit de această ocazie pentru a menționa situația foarte problematică din zonele frontaliere, unde mulți oameni uh, trăiesc, muncesc și își petrec timpul liber de ambele părți ale frontierei. În continuare, la șapte luni de la începutul pandemiei, există restricții față de călătorii și față de relațiile comerciale cu efect perturbator în viața multor oameni. Noi știm că pandemia va continua încă multă vreme, deci cât timp mai putem accepta că cetățenii noștri și mm, întreprinderile noastre își văd drepturile renegate. Ce face președinția germană, ce intenționează să facă pentru a rezolva această situație. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum m-am pus eu pe lista vorbitorilor cu microfon. Stau. Um... Mulțumesc foarte mult. Am următoarea întrebare către dumneavoastră. Noi știm că există o lipsă a datelor de sănătate și asta îngreunează gestionarea acestei crize. Pentru a obține date de încredere, avem nevoie de o metodologie comună și trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre de date sunt interoperabile. Așa că ce pași se întreprind în așa fel încât să avem uh, date partajabile din domeniul sănătății? Se are în vedere un proiect pilot între statele membre? Ar putea fi aceasta o soluție să fie un proiect pilot cu o campanie aferentă pentru sensibilizarea publicului, astfel încât să ne asigurăm că obținem suveranitatea europeană digitală. Ce părere aveți? E o idee? Și apoi, tot ca răspuns la criză, în ceea ce privește, de exemplu, activitățile non-esențiale. Au fost luate diferite măsuri administrative în toate statele membre cu solicitări de testare și documente adiționale în anumite situații. Dar aceste lucruri au îngreunat flexibilitatea în ceea ce privește acordarea ajutorului de stat. E o criză a pieței unice. Putem oare să ieșim din ea având o piață mai solidă și mai de încredere și nu una în care, în care diferențele să fie din potrivă exacerbate. Dau acum uh, cuvântul pentru răspuns. Deci îmi veți răspunde mie și colegei mele. Îmi pare rău, după prima intervenție am uitat să vă dau cuvântul. Acum, deci, aveți 5 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nicio problemă. Oricum, întrebările par să meargă mână în mână în ceea ce privește întrebarea doamnei Cocalari. Da, e important să ne gândim la zonele de frontieră. În momentul în care am uh, structurat regiunile pe anumite categorii de risc, ne-am dorit să ușurăm situația navetiștilor. Noi, cei din Germania, am acționat cu mare hotărâre și împreună cu domnul Breton am discutat despre facilitatea de redresare și uh, rezistență. Sunt și alte măsuri de susținere. Nu trebuie să mizăm doar pe faptul că aceste măsuri funcționează. N-au cum să funcționeze dacă, de exemplu, la nivelul transportului uh, transfrontalier nu venim cu măsuri de susținere. Este foarte important pentru acțiunile economice, de exemplu, să existe posibilitatea de a trece la fapte, de exemplu, ca navetiștii să poată într-adevăr să se deplaseze la muncă într-o altă zonă, într-o altă țară, mă scuzați, cei din zonele frontaliere. Către doamna președinte, uh, da, am înțeles uh, dorința dumneavoastră de a avea, de exemplu, în vedere un proiect pilot și o să transmit asta mai departe colegilor uh, din uh, Ministerul Sănătății, fără nicio problemă. Ce pot eu să spun este că ne străduim foarte tare să creăm o bază de date obiective Domnul comisar a menționat deja forul în care se, va, se are în vedere crearea acestui schimb de date, dar noi cei de la Consiliu trebuie să vedem cum să, fiu, cum să fie, mă scuzați, valorificate aceste date. Să nu uităm că este o discuție greoaie. N-am să ascund asta între statele membre. De ce? Fiindcă tot ce ține de domeniul sănătății este de competență națională. Dar noi, președinția germană, am preluat acest subiect, l-am lansat mai întâi la Ministerul Sănătății și am încredere că putem face următorii pași. Deja la Consiliu a fost pus uh, pe tapet acest uh, subiect. IPCR-ul se va ocupa de el uh, în viitorul apropiat și sper să reușim să ajungem în curând la o soluție comună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Acum dau cuvântul doamnei Svenia Hans din Renew. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, doamnă secretar de stat, pentru schimbul de astăzi. Pe bună dreptate, sunt, ați numit multe provocări economice în criza COVID-19 și de fiecare dată, la toate aspectele, uh, rezultă că avem nevoie de răspunsuri comune europene, răspunsurile individuale sunt uh, proaste și rele pentru piața internă, pentru drepturile consumatorilor. La fel se întâmplă și cu inițiativele legislative care au un impact asupra felului în care funcționează lanțurile de aprovizionare. E vorba de legea uh, discutată și planificată acum de Guvernul Federal din Germania cu privire la lanțurile acestea de aprovizionare. Criza corona a arătat uh, cât de fragile sunt aceste lanțuri de aprovizionare și de aici apare și întrebarea urgentă cum putem să structurăm aceste mm, entități ca să funcționeze mai bine. Dar vedem că acum există o discuție tocmai despre o legislație națională, pe când ar trebui de fapt să se meargă înspre o soluție europeană. Comisia deja pentru primul trimestru al anului 2021 a anunțat o inițiativă legislativă uh, tocmai pentru a avea măsuri comune pe piața internă. Să nu mai avem măsuri naționale ca să se ajungă la o fragmentare. Este motivul pentru care am trei întrebări concrete. Ce vrea să facă guvernul federal cu privire la propria propunerii pentru o legislație națională uh, despre lanțurile de furnizare, cum uh, să le încadreze în plan european și apoi ce se întâmplă cu găsirea unei soluții europene totuși și în al treilea rând ce vreți să faceți pentru a avea o legislație europeană cu privire la legislația, cu privire la, mă scuzați, lanțurile de aprovizionare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei secretar de stat pentru răspuns. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei Han pentru aceste întrebări. Doamnă Han, cu siguranță știți foarte bine că în Guvernul Federal discutăm intens despre ce să facă o legislație națională din acest punct de vedere, care să fie punctele principale. Și am constatat că este intenția Comisiei Europene să facă o propunere pe același subiect. Am constatat cu satisfacție asta. Domnul Thierry Breton a anunțat asta pentru anul 2021, ceea ce este foarte bine. Cu siguranță va fi un subiect însoțit de următoarea președinției și acum și din motive de timp pot să vă spun că acest subiect nu mai ține de președinția germană. Mulțumesc. Acum dau cuvântul de la grupul IDE doamnei Alexandra Barsu. Barsu, you have the floor. Aveți cuvântul. Vă rugăm să apăsați pe butonul speak, doamnă Vasu. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei secretar de stat. Pentru a redresa economia europeană e nevoie de măsuri coordonate pentru a face față acestei crize fără precedent care a afectat, care mm, nu doar a cauzat uh, pierderi de vieți omenești, ci a afectat uh, economia în întregimea sa pentru ca economia să funcționeze, e nevoie de mult mai multe informații partajate între statele membre, chiar și acele informații de natură tehnică și mm, operative. Statele membre sunt competente în ceea ce privește anumite aspecte fundamentale pentru a asigura protecția sanitară a cetățenilor, însă e foarte important să nu se creeze blocaje nejustificate pe piața internă în ceea ce privește libera circulație a Uh, bunurilor și a lucrătorilor, deoarece libera circulație este un element fundamental pentru buna funcționare a pieței unice. Cetățenii europeni trebuie să aibă întotdeauna un cadru sigur și uniform de măsuri sanitare de prevenție, măsuri care să fie aplicate de sistemele de transport publice, uh, dar și private. Pentru ca astfel uh, Uh, cetățenii să înceapă din nou să circule pe teritoriul uh, Uniunii Europene. Să nu, să nu uităm importanța strategică a acestei circulații pentru a, uh, turist, de pildă. Deci doar dacă ne coordonăm vom putea depăși această criză. Deci de aceea vă întreb, ce orientări veți oferi? Ce ați întreprins în acest sens? Vă mulțumesc! Vă mulțumim, Alessandra. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei secretar de stat pentru răspuns. Vă rog. Vă mulțumesc. Mă bucur să pot anunța că în această după-amiază vom avea o reuniune a miniștrilor uh, din domeniul turismului prin videoconferință. Și cu siguranță se va discuta despre toate aceste chestiuni, inclusiv uh, despre ceea ce s-a discutat și cu domnul Breton, adică ce se va întâmpla cu rambursarea biletelor de avion. Ministrii din domeniul turismului vor avea în această după-amiază posibilitatea să discute toate aceste subiecte. Nu mă pot pripi să vorbesc înainte aceste reuniuni, dar cu siguranță vor exista răspunsuri după aceea. I don't know what is the name. And now I give the floor to Marcel Colaie from... Uh, Marcel Colaie din partea verzilor are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă secretar de stat, Europa e lovită de cel de-al doilea val al pandemiei acum, iar cetățenii se confruntă cu fel și fel de incertitudini. Pot sau nu să-și părăsească țara pentru a munci sau pentru a călători, pur și simplu iar industria de, depinde de stabilitate și de conectivitate pe piața internă. Ori aceste lucruri nu se pot face fără a avea o cale comună de evaluare a riscurilor. Unul dintre mijloacele recomandate de comisie este uh, harta cu codul de culori, coordonată la nivel european. În Cehia, se vorbește despre semaforul pandemiei. Ori mă bucur să aud că Consiliul lucrează către o mai bună coordonare a acestor măsuri. Dar, pentru a înțelege mai bine poziția Consiliului, am două întrebări. Întâi de toate, ne puteți spune, vă rog, care sunt statele membre și de ce nu pot sprijini acestea ideea unui cod de culori comun la nivel european și a unui, unei valori de risc comune? Și apoi, cum are de gând președinția să încurajeze statele membre să pice de acord? Vă mulțumesc. Mulțumesc, Marcel. Doamna ministru are cuvântul. Vă mulțumesc. Nu vreau să numesc anumite state membre, dar este foarte important pentru noi să ajungem la un acord cât mai repede. Am menționat subiectele importante, procedura de testare, schimbul de informații și carantinarea și cu siguranță avem și sistemul semaforului cu culorile și um, elaborarea hărților pe regiunile de risc. Da, sper ca deja săptămâna viitoare să putem să discutăm uh, în baza unui text concret ca să redactăm o recomandare a Consiliului deja. Mulțumesc! Thanks, Vă mulțumesc, doamnă ministru. Are cuvântul Adam Bielan, ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă secretar de stat, în țara mea, Polonia, s-au întreprins pași foarte hotărâți la începutul pandemiei. Iar acum Polonia se află într-o situație mai bună decât alte țări europene. Și totuși, toate statele subperformante vor rămâne o amenințare față de ceilalți și de piața internă luând în calcul fiascul uh, gestionării unilaterale, aș vrea să știu la ce acord se va ajunge la nivel european. O abordare mai unificată? Nu ar fi oare mai bună? Armonizarea normelor ar stabili criterii clare atât pentru cetățeni cât și pentru mediul de afaceri din statele membre și ar stabili niște niveluri uh, maxime pentru aplicarea restricțiilor doar în acele regiuni în care uh, Uh, rata contagiunilor este mare, astfel încât să nu se pună uh, în pericol libera circulație în regiunile în care contaminarea nu este mare. Uh, aș vrea să știu de asemenea dacă există și un calendar pentru gestionarea pandemiei. Dacă da, cam cum sună. Și apoi, testele obligatorii nu cred că înseamnă pur și simplu transferarea unei proceduri costisitoare uh, pe buzunarul cetățeanului, care oricum au uh, mari bătăi de cap în această perioadă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Adam. Doamna ministru are cuvântul pentru a răspunde. Thank you, Mina. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește subiectul um, standard și domeniul sănătății, am răspuns deja de mai multe ori. Profit însă de ocazie pentru a menționa standardele în ceea ce privește serviciile de transport de mărfuri și apoi libera circulație. Avem nevoie și de liberă circulație a persoanelor, dar și de libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Și aici îmi pun mari speranțe în sistemul SMET, pe care l-am menționat și adineauri, și anume Task Force-ul uh, din domeniul pieței unice. Știu că prima reuniune a SMET se va ocupa de obstacolele care mai există și care trebuie înlăturate. Nu o să mă pripesc eu să trag concluzii înaintea comisiei, dar cu siguranță se va discuta acolo dacă să se introducă câteva standarde sau câteva praguri. În orice caz, în baza unor criterii obiective, să se poată face o evaluare dacă anumite obstacole sunt justificate sau nu. Very interesting. Thank you. Foarte interesant. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Dau acum cuvântul Caterinei Conecna din partea GUE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Salutări tuturor din Republica Cehă. Țin să vă mulțumesc pentru toate răspunsurile aduse până acum. Însă, aș vrea să spun, uh, să vorbesc despre două lucruri. În primul rând, despre teste. Eu nu cred că într-o Europa unificată se poate ca unele state membre să mai refuză încă să recunoască testarea COVID-19, rezultatele testelor efectuate în alte țări membre. Eu înțeleg că negocierile sunt uh, dificile, dar până la urmă e o chestiune foarte simplă ne credem unii pe alții pe chestiuni simple precum ar fi testarea? Dacă nu găsim consimțământ pe această chestiune, atunci unde putem spera să găsim un astfel de consimțământ? E clar că s-a discutat această chestiune și că se va mai discuta cu alte state membre. Apoi s-a vorbit despre un eventual vaccin împotriva COVID-19 nu doar pe piața europeană, ci pe piața mondială. În luna mai anul curent, curent Uniunea Europeană a cerut o flexibilitate pentru brevete de la OMS, însă de atunci încoace nu știu să se mai fi întâmplat ceva. S-au făcut progrese cumva? pentru că deocamdată s-ar părea că cine o să-și dorească vaccinul pentru proprii cetățeni, pur și simplu va trebui să scoată foarte, foarte mulți bani la înaintare. Deci, încă o dată, ce se întâmplă cu flexibilitatea brevetelor la nivelul OMS? Mulțumesc, Catarina, doamna ministru, de cuvântul. Vă mulțumesc. Ceea ce a menționat doamna Conecina mă duce cu gândul la subiectul recunoașterea reciprocă a mărfurilor. De mult timp mă ocup de subiectul Europa, de piața internă și știu cât de înspăimântător este să constatăm adesea că în ceea ce privește recunoașterea mărfurilor, mai sunt uh, diferi, diferențe, pentru că câte un stat membru consideră că uh, o asemenea recunoaștere n-ar fi, de exemplu, valabilă. Și când e vorba de mărfuri, să nu uităm, suntem pe deplin în piața internă. În ceea ce privește sănătatea, deja suntem în competențele statelor membre. Sigur, nimic nu scuză absolut nimic, doar că asta explică un pic că ar fi un pas în plus pentru statele membre să, facă, să treacă la o asemenea recunoaștere a testelor din alte state membre. Deci, Iată, nu pot decât să subliniez cât de important este să ne înțelegem la Consiliu și să reușim să formăm un temei în așa fel încât să avem o bază de date comună. Despre vaccinare. Da, este un uh, subiect foarte important în ceea ce privește um, obținerea dozelor de vaccin odată ce acesta va exista. Din fericire, Comisia deja a preluat subiectul și și-a asumat uh, inițiativa în cadrul uh, instrumentului pentru susținere regim de urgență dorește să purceadă la vaccinarea populației europene, de îndată ce va fi posibil, și în acest sens deja a încheiat o serie de contracte cu potențial producători de vaccin. Deci este un pas foarte important pentru ca pe viitor să putem să asigurăm necesarul de vaccin. Ați menționat și subiectul OMS-ului. Da, Chit că nu este de competența mea la ministerul meu, dar știu că există acolo progrese și sunt uh, mai multe state membre care s-au anunțat la OMS pentru uh, ca, exact cum ați spus dumneavoastră, să plătească un preț și să aibă uh, posibilitatea să obțină vaccinul. Deci, uh, din acest punct de vedere, suntem pe cale bună împreună cu OMS-ul. Mulțumim, doamnă ministru. Trecem acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Alți colegi care vor să intervină, câte un minut și un minut și jumătate ca timp de răspuns din partea doamnei ministru. Dau deci cuvântul colegei noastre de la PP. Edina, te rugăm. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă secretar de stat, dacă am învățat ceva din criza recentă, este că drumul către relansarea economiei europene trece, se bazează pe o piață unică într-un totul funcțională. Iar președinția germană a identificat o serie de aspecte, pare se, pentru o mai bună coordonare. De multe ori ați spus că vă doriți o mai bună coordonare a comunicării în ceea ce privește restricțiile la adresa călătoriilor din statele membre. Și asta tot pentru a îmbunătăți guvernanța pieței unice și de a transforma piața unică într-o piață mai rezilientă. Asta și în perspectiva unor eventuale noi crize. Uh, s-a votat o rezoluție în Parlamentul European la ultima plenară și apoi dumneavoastră pe 2 septembrie ați prezentat o propunere la uh, Consiliul European. Cum uh, vedeți rezolvarea lacunelor în domeniul um, pieței interne și cum veți asigura buna funcționare acestea, dar în totala respectarea suveranității naționale. Vă mulțumesc, doamnă ministru, aveți cuvântul. Un minut, vă rog. Ich denke, es ist ein... Cred că este un amestec dintre diferiți factori. Odată, avem uh, coordonarea în mediul uh, sănătății cu o mai bună cooperare și comunicare, desigur, uh, totul sub autoritatea statelor membre, dar în orice caz coordonare atât cât se poate și să elaborăm criterii comune. În al doilea rând, mărfurile și serviciile pe piața internă. Eu cred că la acest capitol am învățat lecția și cred că acum trebuie să îndepărtăm obstacolele care au mai rămas. Până pe 15 ianuarie vom avea și un raport aferent din partea Comisiei și vom putea vedea până atunci dacă mai sunt obstacole, bariere care trebuie demontate și, în al treilea rând, și aici poate că zăbovesc un pic uh, asupra subiectului. Ceea ce am anunțat pentru toamnă ca fiind uh, un punct important pentru peștinția germană și anume baza economică să fie explicată mult mai bine. Avem o, am avut o Strategie pentru industrie înainte de pandemie. Doamna von der Leyen spusese că la începutul anului viitor strategia industrială urma să fie prelucrată. Ei bine, pentru noi, ca președinție, este important ca deja acum, în această toamnă, la uh, Consiliul pentru Concurență să identificăm punctele esențiale, inclusiv o mai bună rezistență, o mai bună suveranitate și deja avem mai multe bune exemple pentru ceea ce aș numi eu lanțuri uh, paneuropene, să construim pe acestea. Ne gândim la microelectronică, ne gândim uh, la producția de celule de baterie, de pildă, dar sunt numeroase alte domenii la care ne putem gândi și unde putem face în așa fel încât să ne asigurăm că va exista suveranitate, de exemplu, hidrogen. Apoi, uh, suveranitate digitală, Gaia X, cloudul european, pe care um, l-am creat noi ca Germania, nu ca și președinție, președinție în orice caz uh, la nivel european. Iată înspre ce trebuie să mergem. Și apoi am mai avut discuții despre cum să facem în așa fel încât în domeniul sănătății să avem uh, un uh, proiect de importanță europeană, IPCI. Mulțumesc! Are acum cuvântul Clara Aguilera de la SND. Clara, te rugăm. Clara? Clara? Sunteți conectată? Bună dimineața tuturor! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnei ministru, pentru răspunsurile pe care le-a oferit în această dimineață. Eu mă voi referi pe scurt la trei aspecte, deoarece multe lucruri au fost repetate cred că persistă anumite probleme legate de exigențele impuse de diferitele state membre față de lucrători. Și nu mă refer doar la cei din zonele de frontieră, mă refer și la cei lucrători care la un moment dat trebuie să se, respecte, să se deplaseze dintr-un stat membru în altul. Deci cerințele sunt diferite, există și uh, certificate diferite, competențe diferite, deci aș vrea aici să-mi dați uh, lămuriri. Și acum, uh, referitor și de Brexit, ce se va întâmpla? Nu va mea acord, aveți și pandemie, aveți un plan B? Și în al doilea rând, turismul este unul din sectoarele cele mai afectate. Ar vrea să știu dacă există mm, ideea de a elabora un plan specific pentru turism. Vă mulțumesc și acum are cuvântul doamna ministru pentru răspunsuri. Vă rog. Ia, Vă mulțumesc, doamna Ghilera, pentru întrebări. În ceea ce privește chestiunea lucrătorilor, este foarte important să ne referim la discuțiile și negocierile care sunt și în Parlament despre directiva cu privire la detașarea lucrătorilor. Niște lucrări foarte grele, dar eu sper să se ajungă la o soluție. Apoi, mă pot referi și la faptul că în domeniul serviciilor Încă dinainte de pandemie, am discutat la Consiliu cum să facem în așa fel încât să ușurăm situația, de exemplu cu un pașaport pentru servicii, ca să poată funcționa mult mai bine în plan transfrontalier pentru furnizorii de servicii. Dar apoi, subiectul, subiectului nu i s-a dat curs. Obiectivul la vremea respectivă fusese ca furnizorul să nu trebuiască de fiecare dată să treacă prin procedura de notificare cu privire la uh, ce fel de asigurări poate oferi, cine e și de ce vrea să fie activ pe piața dintr-un alt stat. Însă, iată că, nu ascund, subiectul acesta nu uh, a fost dezvoltat la Consiliu. Despre turism. Uh, Repet, în această după-amiază se întâlnesc miniștrii din domeniul turismului prin videoconferință și deja am uh, propus să facem o informare cu privire la acest rezultat cu mare drag. Mulțumesc! Jordi Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Jordi Canias de la grupul Riniu. Vă rog, Jordi. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, uh, stimată doamnă secretar de stat. Criza COVID uh, a creat probleme în ceea ce privește funcționarea piese interne, deși s-au luat uh, măsuri, a fost clar că a lipsit coordonarea, cooperarea în multe aspecte. Atât piața internă a avut de suferit, dar și dimensiunea sa externă, și anume Uniunea Vamală. Și aici avem o problemă foarte gravă faptul că sunt controlate în mod excesiv anumite produse care vin din țările terțe. E o realitate. Pro- procedurile de control variază de la un stat la altul și unele din exporturile noastre au uh, devenit uh, foarte problematice. Avem nevoie de o piață, de o uniune vamală puternică, deoarece al ar de suferit competitivitatea noastră în forme de reguli, de reglementări, condiții egale, controlele vamale trebuie să fie aceleași peste tot în Uniunea Europeană, deci să nu există această variabilitate. Protecția pieței interne înseamnă și controlarea punctelor de intrare. Așteptăm un plan de acțiune din partea UE de câteva luni Întrebarea mea este dacă președinția germană va propune un mecanism de control vamal armonizat pe teritoriul UE cu standarde comune și omogenizate care să garanteze protecția pieței comune și drepturile consumatorilor. Vă mulțumim, Jordi. Acum are cuvântul doamna ministru. The floor is yours, dear minister. Vielen Dank, Frau. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește subiectul vamal, pot să vă spun că depunem eforturi în așa fel încât programul vamal și programul uh, de dotare a vămilor să fie lucruri uh, finalizate pe timpul uh, președinției germane. Deja am obținut uh, progrese remarcabile și de îndată ce vom încheia lucrările, cu siguranță vom, uh, ne vom dori să ajungem la un acord cu dumneavoastră în cadrul financiar multianual, inclusiv în ceea ce privește programele vamale. Deci să ajungem rapid, prin trialog, la un rezultat final. Iată deci ce pot să vă spun eu în ceea ce privește vămile. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru. Acum, domnul Pascal Alimon de la PPE pentru ultima întrebare. Aveți cuvântul. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă secretar de stat. Cine vrea să protejeze piața internă are nevoie de reguli unitare. Vă încerc să vă explic. Belgia a declarat Luxemburgul ca zonă de risc. Luxemburg nu a făcut asta în mod reciproc. Germania a, clarific... a catalogat Luxemburgul ca uh, zonă de risc, Belgia încă nu. Deci eu sunt belgean, locuiesc în Est, vreau să fac o mică călătorie. În această dimineață merg de la Eu Oi la Köln, apoi um, de la Oi la Trier și de la Oi la Luxemburg și de fiecare dată să mă întorc în Belgia. Pentru mine apar patru reglementări diferite patru norme diferite de carantinare. Totul depinde apoi dacă călătoresc ca și lucrător sau ca și membru al familiei sau la cumpărături. Și atunci totul depinde și dacă petrec acolo 5 ore, 48 de ore sau 72 de ore. În rezumat, sper că ați înțeles despre ce este vorba. Eu locuiesc într-o zonă de frontieră. Nu mai înțeleg nimic. Nu există coordonare, nimic nu merge mână în mână, acum se încearcă cumva o cooperare sau se încearcă corectarea lipsei de cooperare. Întrebarea mea către dumneavoastră este, se ține cont de acești oameni din zonele de frontieră? Se poate face o exceptare, o excepție pentru aceștia, de exemplu, în ceea ce privește mai, măcar carantina? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, doamnă ministru, aveți timpul de răspuns, dar va fi și ultima dumneavoastră intervenție. Îmi pare rău, nu mai avem timp și de concluzii. Pentru că suntem deja în întârziere. Doamnă ministru, vă rugăm. Înțeleg foarte bine ceea ce a ilustrat domnul Arimo. Noi, președinția Consiliului, trebuie să ne deplasăm un pic la Luxemburg și apoi la Bruxelles. Acolo au loc negocierile în trialog. Nu trecem neapărat prin patru state, cum ați descris dumneavoastră, dar înțeleg foarte bine, pentru că ne îngreunează mult munca și nouă. Sunt regimuri diferite, inclusiv uh, în landurile federale. Și ca un locuitor al Germaniei înțeleg cu atât mai bine ce mi-ați descris. Deci, pentru noi este important să avem măcar o reglementare a carantinării, de exemplu în Germania, pentru a funcționa lucrurile mult mai bine. Ce se întâmplă, de exemplu, pentru călătoriile mai scurte? Să zicem că e vorba de 48-72 de ore. Ce se întâmplă pentru navetiști? Ar putea să existe o excepție pentru aceștia, dar după cum am spus deja, nu pot să sar înaintea eforturilor care sunt întreprinse acum la Consiliu din acest punct de vedere. Nu pot să prefigurez eu, înainte de aceste discuții, uh, ajunge la un concept, uh, la o soluție, dar uh, vă ofer asigurări. Am înțeles foarte bine punctele pe care le-ați menționat dumneavoastră și obiectivul nostru este acela de a ajunge la niște criterii standardizate obiective, dar și să avem un regim care să mijlocească pe de o parte protecția și pe de altă parte să mijlocească și posibilitatea de a menține în viață niște activități economice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă ministru, că ați fost alături de noi la această reuniune. Mulțumim pentru contribuția dumneavoastră deosebit de importantă. Speranța noastră este să putem continua um, cooperarea cu dumneavoastră pe toate aceste subiecte. Dragi colegi, acestea fiind spuse, închid lucrările din această dimineață. Mulțumesc tuturor participanților. Mulțumim și interpreților, nu doar pentru munca lor excelentă, ca de obicei, spune președinta, ci și pentru timpul în plus acordat. Interpreții mulțumesc cu amabilitate și ei. Mulțumiri pentru posibilitatea uh, ca toată lumea să-și fi vorbit uh, limba uh, de lucru. La revedere! So, The, the meeting is closed. Deci reuniunea noastră se încheie și vom continua după prânz. Thank you to the secretariat, of course.